Bună ziua, stimați colegi, ar trebui să începem ședința. Nu vom trece la vot înainte ca toți colegii să ne, se fie, să ne ni se fie alăturat. Avem un nou punct pe ordinea noastră de zi. Este vorba despre punctul 3.1, votul asupra textului agreat în timpul negocierilor interinstituționale cu privire la Agenția Europeană pentru gestion, gestiunea operațională a sistemelor IT de mare amploare. Uh, acest uh, vot va avea loc astăzi. Dacă nu există obiecții, uh, vom putea considera a fi adoptată ordinea noastră de zi pentru ședința de astăzi. Am câteva anunțuri de făcut, stimați colegi. Dacă v-ați putea așeza și ați putea face liniște, ar fi mai ușor. Nominalizarea raportorilor. Raportori. Doamna Kaufmann a fost uh, numită raportor pentru propunerea de decizie a Consiliului o serie de teme care au de-a face cu abordarea integrată a securității uh, și a serviciilor, serviciilor la meciurile de forbare, etc. Doamna Kiengen a fost numită raportor pentru propunerea legată de regulamentul uh, cu privire la crearea unui, uh, unei rețele europene de ofițeri de legătură în domeniul imigrației. E puțin cam mare gălăgia în sală, v-aș ruga frumos să, să fiți mai liniștiți. Doamna Wikstrom a fost numită raportor pentru regulamentul care amendează regulamentul cu privire la statisticile comunitare cu privire la migrație și protecție internațională. Doamna Anderson a fost numită raportor pentru implementarea prevederilor tratatelor legate de cetățenia europeană. Acum, întrebarea adresată Comisiei și Consiliului cu privire la liniile directoare pentru statele membre referitoare la aplicarea directivei 90 din 2002 pentru a preveni uh, transformarea în infracțiuni a actelor umanitare. Ca urmare a deciziilor coordonatorilor de pe 24 mai 2018, decizie referitoare la crearea unei rezoluții cu privire la traficul de migranți, și uh, incriminarea asistenței umanitare pentru sesiunea plenară din iulie 2018 și decizia lor de a lucra doar în engleză uh, a adus la adoptarea acestei întrebări cu solicitare de răspuns uh, oral. Dacă colegii sunt de acord cu aceste recomandări, aveți cuvântul? Domnul Silistra, uh, am obiectat uh, demarării uh, discuțiilor acestora în engleză. Cred că am dreptul să obiectez conform regulii 151 aliniatul 1 și voi aduce acest fapt în atenția conferinței președinților. Mulțumim, domnule Silistra. Dacă nu m-ați ascultat, era vorba aici despre directiva cu privire la actele de asistență umanitară dacă veți uh, comunica cu conferința președințelor toate bune și frumoase. Prin urmare, dacă nu mai există obiecții, aceste recomandări au fost adoptate. Actele delegate, trebuie să citesc toate astea, mă voi grăbi, vă rog să fiți răbdători. Pe 7 mai, Comisia a adoptat un nou act delegat care suplimentează directiva 848 din 2015. Este vorba despre standarde tehnice de reglementare. Parlamentul are trei luni la dispoziție pentru a obiecta. Pe 6 iunie, Parlamentul a informat Consiliul că nu se va opune adoptării acestui act delegat. După aceea, mai avem uh, un raport cu privire la delegarea puterilor conform regulamentului 273 și uh, uh regulamentului 111. Pe 8 uh, mai uh, am Uh, pe 8 iunie am primit o, două propuneri de decizii de punere în aplicare din partea Comisiei. Este vorba despre decizia de punere în aplicare cu privire la permisele uniforme de rezistență și uh, un, uh, o decizie de punere în aplicare cu privire la standardele de securitate și elementele biometrice din uh, pașapoarte și documentele de identificare. Dacă există obiecții, vă rugăm frumos să. Uh, a anunțat secretariatul uh, LIBE până pe 26 iunie. Și acum, stimați colegi, vă rog frumos să vă pregătiți cartelele de vot. Va urma o sesiune de vot. Domnule Weidenholzer, aveți cuvântul? Mr. Weidenholzer's voting card is on the way. Everyone For the moment I don't have one. It's on the way and uh, don't worry, we won't vote. To...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 in the Mediterranean. Please go ahead. Thank you, thank you, Claude. Um, well, frankly, we are back here. The... Mulțumesc, Claude. Iată, ne-am întors uh, la acest subiect. Vorbim aici despre oameni uh, în carne și oase, nu despre noțiuni folosite în, uh, într-un război politic. Uh, după discuția din uh, plenară de astăzi, cred că ar trebui să înțelegem și noi ce vrem, să înțelegem și uh, clar că domnul Salvini cunoaște cât se poate de clar obligațiile care revin Italiei din dreptul internațional, dar a decis să, să ignore aceste dispoziții. Am uh, văzut oameni care cereau să fie salvați, Uh, oameni pe mare și în același timp uh, o barieră cât să un zid ridicat de autoritățile italiene. Dar această problemă nu este doar una italiană. E nevoie de acțiuni concrete din partea Uniunii Europene, acțiuni luate la unison și noi, cei de aici, trebuie să ne asigurăm că aceste acțiuni sunt într-adevăr întreprinse. Acesta ar fi uh, testul valorilor europene. Iată, săptămâna aceasta am ratat, am eșuat. Trebuie să continuăm a ne asigura că deciziile pe care le cerem de ani de zile sunt într-adevăr luate. Spre exemplu, trebuie să ne asigurăm că sistemul nostru de la Dublin este reformat, uh, solidaritatea ar trebui să fie prioritatea, trebuie să eliminăm uh, uh, rețelele de traficanți de refugiați și, de asemenea, trebuie să ne asigurăm că există experți în imigrație, în ambasadele noastre din întreaga lume. Nu trebuie să ne ascundem uh, după deget, trebuie să vorbim despre investiții, ajutor pentru dezvoltare. Astăzi a ajutat Spania, dar mâine se va putea întâmpla același lucru și dacă miniștrii nu fac ceva și nu fac acum, atunci lucrurile vor fi mult mai rele. Um, yeah, I, I didn't particularly want to start a debate, but... Nu vroiam să încep neapărat o dezbatere pe tema aceasta it all again, please. What the lady said, it was so Cele spuse de doamnă n-ar putea oare să fie repetate? Tot discursul a fost atât de de plin de elan încât mi-ar plăcea să-l mai aud odată. Just, just, okay, colleagues, a bit of order. Stimați colegi, haideți să facem ordine în sală. Doamna Mețolan avea o intervenție. Stimați colegi, vă rog, vă rog să ne liniștim, uh, să facem liniște în sală. Doamna Mețola avea un punct de procedură. Subiectul a fost pus în, în discuție la plenară și probabil că știți că joi, miercuri, îmi cer scuze, vom discuta în plenară subiectul acesta alături de Comisie și de către Consiliu. Comisia noastră este foarte angajată în această dezbatere. Uh, și sunt absolut convins, convins că mulți dintre colegi vor participa miercuri la această dezbatere. Suntem cu toții atinși de cele ce se petrec în Mediterana și de cele ce se petrec cu refugiații care ajung uh, prin Mediterana în Europa. Mulțumesc pentru acest punct de procedură. Și acum, stimați colegi, trecem la vot. Avem două voturi. Haideți să începem cu votul asupra uh, Agenției uh, Europene de gestiune a marilor sisteme IT. Doamna Macovei are cuvântul. Votăm astăzi regulamentul agenției IT a Uniunii Europene, care deține, administrează și operează serverele cu bazele de date europene. Agenția va face bazele de date interoperabile. Nu este eficient ceea ce se întâmplă astăzi să cauți informații în zece baze de date Uh, ci este eficient să cauți într un singur loc să le primești pe toate odată și apoi să faci o analiză a informațiilor corectă și completă. astfel vom putea lupta coordonat și complet și rapid cu migrația ilegală terorismul și marea criminalitate. mulțumesc în final colegilor uh, cu care uh, am parcurs un drum lung dar am ajuns la sfârșit cu bine. mulțumesc! Ok. Thank you. Let's... Mulțumim. Haideți să trecem la vot. Votul s-a deschis. Has everyone voted? A votat toată lumea. The vote is closed. Votul s-a închis. That's carried 40. Se adoptă 47 voturi pentru, 4 împotrivă, 6 abțineri. Felicitări, doamnei raportor. We now move to the um, second vote, which is the adequacy of the protection. Cel de-al doilea vot uh, acum este vorba despre acel Privacy Shield uh, Uniunea Europeană SUA. Doamna Grispec, doriți să interveniți? Please go ahead. Merci, uh, Monsieur le Président, merci, cher. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragă Claude. ALDE dorește să facă o adăugire la amendamentul 87 a doamnei Invelt. Avem uh, o adăugire care se face la începutul amendamentului 87. Aveți cu siguranță textul amendamentului 24A uh, în lista de vot. Deci, în engleză s-ar spune că uh, consideră că SUA este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 Um, is there any member who objects to the oral amendment being put to the vote? Există colegi care se opun acestui amendament oral? Nu, atunci îl vom supune la vot atunci când îi va veni uh, rândul în lista de vot. Mulțumim, Natalie, trecem acum la vot. Roberta, îmi cer scuze că intervin pe tema aceasta, Claude. Însă înțeleg că amendamentul acesta oral încerca practic să elimine diferențele existente între grupurile politice, divergențele existente în, între grupurile politice, dar în mailul pe care vi l-am uh, transmis săptămâna trecută și la care ați uh, răspuns de altfel, noi considerăm că mai există spațiu sau marjă de negociere și tocmai de aceea am vrea să vedem dacă nu s-ar putea amâna votul de astăzi. Deci haideți să începem uh, cu votul pe marginea acestei posibile amânări. Bine, haideți să vă clarific uh, ce dorește doamna Mețola în numele PPE. Vineri, pe 9 iunie, doamna Mețola, în numele PPE-ului, mi-a scris, uh, mi-a transmis un e-mail prin care solicita amânarea acestui vot. Conform regulii 190, trebuie să supunem la vot această solicitare aici, în uh, sânul comisiei. Care este regula? Regula spune clar că dacă înainte de vot uh, se solicită de către un număr de colegi amânarea votului, ei bine, această solicitare trebuie să fie uh, supusă la vot. O majoritate simplă ar duce la amânarea votului. Deci, Haideți să procedem la vot, dar să știți că dacă votați da, atunci se va amâna votul de astăzi pe marginea uh, uh, raportului. Dacă votați nu, atunci votul va avea locul, loc astăzi. Deci dacă votați da, atunci sub, votul de astăzi se amână. Dacă votați nu, roșu așadar, înseamnă că vom vota astăzi raportul. Deci, dacă vreți să votați, votați nu, dacă doriți uh, să nu votați, atunci <laughs> votați da. Haideți să mai repetăm o dată. Mm. <laughs> Just, just fine. Let's proceed to the vote um, on the adjournment. Sau nu. Haideți să deschidem votul pentru amânarea votului. Vote is closed. Votul s-a închis. Um, so we proceed to the vote. Prin urmare, votăm. Yeah, we proceed to the vote. I'm not saying it was close or anything, but it is why I repeat. Uh, tocmai de asta am repetat de patru ori uh, instrucțiunile. Uh, nu că aș spune că rezultatul e strâns. Bun, putem trece la vot. Right, the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 Secretariatul tocmai mi-a confirmat faptul că întrebarea era legitimă. Bun, se închide votul, se adoptă. Amendamentul 22, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 1, votul s-a deschis. Sorry. Compromise 1, the vote is still open. Vote is closed. Votul s-a închis. That is carried. Se adoptă. Amend amendment 20. Amendamentul 28, prima parte. Votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis. And that is carried se adoptă. Partea a doua, votul s-a deschis. Vote is closed. That is carried. And the... Se adoptă. Partea a treia, votul s-a deschis. The vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 30. Votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis. That is carried. Se adoptă amendamentul 31. Votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 2. Votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis. Se adoptă. 35. Votul s-a deschis. Vote's closed. It's carried. Se adoptă. Amendamentul 36, prima parte. Votul s-a deschis. Closed. Votul s-a închis. Se adoptă. Partea a doua. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 38. Prima parte, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Partea a doua, votul s-a deschis. Se adoptă. Partea a treia, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 40. Votul s-a deschis. Closed. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 41. Votul s-a deschis. Vote is closed. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 42. Votul s-a deschis. Closed. Votul s-a închis. Se adoptă. 46. Votul s-a deschis. Closed. Votul s-a închis. Se adoptă. 47. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 48. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Intervenție fără microfon din sală. Bine vom nota asta. Spune domnul președinte. Compromisul 3. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 52. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 4. Votul, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 56. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 57. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 58. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 59. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 5. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 65. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 66. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 67. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 68. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 69. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 6. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 74. Votul s-a deschis. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 75. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 76. Votul s-a deschis. S-a închis. Respins. 77. Votul s-a deschis. S-a închis. Respins. 78. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 80. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Rejected. Se respinge. 79. Am deschis votul. Vot închis. Se adoptă. 82. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 7. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendament. Trecem la amendamentul oral 87. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendament 87. Am deschis votul. Sorry, um, thinking of... Da, mă scuzați. 88, vă rog să mă scuzați. Deci amendamentul 88 am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Trimiteri. Compromisul 8, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Compromisul 9 de la considerente. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 7, vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 8. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 9. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromisul 10. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 12. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Amendamentul 13. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 15. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 16. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă amendamentul 17. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă amendamentul 18. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă amendamentul 19. Am deschis votul. L-am închis. Și se adoptă vot final prin apel nominal. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă 29 de voturi pentru, 25 împotrivă, 3 abțineri. Și cu aceasta am ajuns la finele votării. Vă mulțumesc, dragi colegi! Colleagues, um, if, if you wish to stay for the meeting, please. Dragi colegi, dacă vreți să rămâneți la restul uh, ședinței, vă rog să facem cu toții în așa fel încât să începem cu programul nostru. Domnul comisar a sosit. Dacă vreți să părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște. Le mulțumesc din inimă colegilor care au venit pentru acest punct de pe ordinea de zi știu că unii dintre dumneavoastră au avut parte de o zi absolut îngrozitoare, cu un uh, drum cu trenul nemaipomenit de greu. E clar că e cu atât mai greu când începe săptămâna așa. Vă mulțumesc așadar și mulțumesc domnului comisar King pentru prezența dumnealui. Mă bucur foarte mult că am reușit să introducem pe ordinea de zi această dezbatere astăzi. Știți că este vorba despre raportul de progres în privința uh, Uniunii Securității. În 17 aprilie, Comisia a publicat cel de-al 14-lea raport de progres în această direcție, completat de un set de inițiative legislative care vizează accesul transfrontalier la informații pentru acțiunile de uh, respectarea legii, Există o serie de măsuri care vizează combaterea fraudării documentelor, uh, importul și exportul de arme de foc. Îi mulțumesc domnului comisar King pentru prezența dumnealui astăzi în rândul nostru pentru a discuta pe marginea acestui pachet. Natalie, care este președintea a Comisiei TER, dar și alți colegi uh, au uh, lucrat deja pe acest document. Domnule comisar King, Mm, aș mai avea câteva lucruri de spus, dar cred că cel mai bine ar fi să vă dau cuvântul. Cred că colegii noștri sunt foarte obosiți după această zi grea. O zi absolut îngrozitoare. Cred că a căzut curentul pe linia dintre Paris și Strasburg. Eu însumi am mai mulți uh, membri din echipa mea care au petrecut toată ziua în tren astăzi. Domnule comisar, vă dau cuvântul și apoi vom avea ocazia și să discutăm. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitația adresată, distinși uh, deputați europeni, dragi colegi. Mă bucur foarte mult să avem ocazia de a discuta pe aceste teme. Acum câteva săptămâni am lansat uh, ultimul raport privind uh, Uniunea Securității și pachetul de măsuri legislative discutate în momentul de față. Dacă îmi permiteți, aș spune câteva cuvinte și despre următorul raport în privința Uniunii Securității. A, pachetul de aprilie pe care îl discutăm astăzi vizează miezul chestiunilor tratate de Uniunea Securității, de securitate și uh, lupta împotriva teroriștilor. Ideea este de a fa- le -a face viața cât mai grea și aceștia să nu mai reușească să planifice și să pună, la, și să pună în aplicare atacurile teroriste. Ideea este de a îngreuna călătoriile, finanțarea, achiziționarea de, către, de arme și, arma, și muniții Uh, pentru uh, teroriști și, pe de altă parte, să permitem o strângere de uh, dovezi cât mai ușoară cu putință pentru a aduce pe aceștia în fața legii. Anul viitor vor avea alegeri. Sperăm că vom reuși să conlucrăm în mod eficient pentru a reuși să bifăm cât mai multe dintre aceste propuneri atât de importante în puținul timp care ne le mai rămâne la dispoziție. Dacă îmi permiteți, aș vorbi pe scurt pe, despre aceste inițiative, sau cel puțin o parte dintre ele. Nu le iau într-o anumită ordine, însă mm, următorul subiect a reținut foarte mult atenția și anume îmbunătățirea accesului la dovezile electronice. Acesta câteodată poate fi un proces uh, greu, uh, care ia foarte mult timp și extrem de încet, mai ales când este vorba de mai multe jurisdicții implicate. Pentru a reduce așadar aceste întârzieri pentru obținerea dovezilor electronice transfrontaliere, noi am făcut două propuneri legislative, un regulament și o directivă. Acestea ar permite forțelor de ordine și autorităților judiciare să obțină noi instrumente pentru obținerea dovezilor electronice de e mail aplicații, uh, mesaje electronice, SMS-uri pentru combaterea și uh, anchetarea anumitor uh, infracțiuni, inclusiv cibercriminalitatea și activitățile teroriste. Ideea este de a ne adresa autorităților judiciare, nu poliției, care să poată cere direct de la furnizorii de servicii să pună la dispoziții date prin intermediul unui ordin de divulgare a probelor electronice. Deci, uh, fiecare furnizor de servicii uh, din Uniunea Europeană va fi obligat să răspundă acestei cereri în termen de 10 zile, în medie, deci foarte rapid, și în câteva ore în anumite cazuri de urgență. Un furnizor de servicii poate să uh, fie obligat să și păstreze anumite probe electronice prin intermediul acestui ordin. Aceste ordine nu pot fi folosite decât în cadrul procedurilor judiciare și dreptul uh, penal și toate garanțiile pe care le presupune acesta se aplică. Dată fiind natura acestor ordine, noi am uh, stabilit foarte clar și care sunt garanțiile de care se, să se bucure furnizorii de servicii. În același timp, lucrăm și pe marginea mai multor măsuri de natură practică pentru a facilita cooperarea între autoritățile judiciare și autoritățile de respectare a legii pe de o parte și furnizorii de servicii pe de altă parte, cu instrumentele deja necesare. Evident, suntem conștienți că aceste chestiuni uh, nu pot fi uh, evitate, există uh, lucruri care se întâmplă în, altă, în alte parte a lumii. În Statele Unite s-a adoptat de curând Cloud Act. Deci trebuie să ne acordăm și cu ceea ce se întâmplă la nivel internațional și să ținem seama, evident, de regulile europene și de garanții puternice, inclusiv protejarea drepturilor fundamentale, confidențialitate, protecția datelor cu caracter personal și dreptul la um, apel juridic. Accesul la informațiile financiare ni se pare un element foarte important. Evident, nu începem de la zero, dar vrem să avanseze acest subiect. Teroriștii și infractorii încă transferă cu mult prea multă ușurință bani între diferite conturi bancare și între diferite țări. Credem că forțele legii trebuie să dispună de un acces reglementat pe potrivă uh, pentru a putea combate uh, infracționalitatea gravă și terorismul. Deci, această uh, propunere vizează facilitarea a, acestui acces. Astfel, forțele de ordine vor avea um, la dispoziție instrumentele necesare, fără a mai trebui să citească cereri în blanc către toate, în alb către toate instituțiile financiare. E vorba de un sistem foarte greoi și foarte ineficient și uh, care riscă, de fapt, să împroaște mult mai multă lume decât ar fi cazul. E vorba de tratare de la caz la caz uh, a acestor uh, afaceri și aceste date ar fi introduse într-un registru central, astfel se va putea vedea în, la ce bancă deține infractorul conturi. E vorba, evident, și despre cooperare între statele membre, între diferitele tipuri de autorități din domeniu și cu uh, autoritățile, cu Europol. E vorba și de a putea cere uh, analize financiară din, de la unitățile de investigare financiară. Uh-huh avem uh, mai multe uh, acte legislative care um, sunt acoperite de fapt de această directivă. Apoi, îmbunătățirea trăsăturilor de securitate din um, documentele de identitate. Documentele de identitate și frauda cu aceste de documente reprezintă un um, teren foarte periculos pentru că permite de fapt mișcarea aproape liberă a teroriștilor și um, marilor infractori pe teritoriul Uniunii Europene. Cam 8 milioane de europeni la ora actuală au cărți, cărți de identitate nebiometrice care nu pot fi deci citite prin uh, anumite aparate. Ori asta evident vine cu o serie de probleme. Trebuie îmbunătățite trăsăturile de securitate ale documentelor de identitate, atât ale rezidenților cât și nerezidenților europeni cu drept de ședere în Uniunea Europeană. Deci noi nu propunem o carte de identitate europeană. Nu, vrem să avem niște trăsături comune la nivel european și vrem ca datele biometrice, uh, datele dactiloscopice, faciale și așa mai departe să devină obligatorii de introdus în uh, documentele de identitate naționale. Iar aceste date, evident, vor putea ulterior fi introduse în uh, baze de date comune pentru toți pentru toate statele membre. Noi nu vrem să îi obligăm pe cei care nu au cărți de țările care nu au cărți de identitate să uh, facă astfel de cărți de identitate, dar vrem ca cele existente să fie mult îmbunătățite. Apoi, precursorii explozivilor, o temă recurentă în uh, atacurile ter uh, teroriste recente a fost folosirea de um, explozivi uh, făcuți în casă și deci cu precursori chimici la îndemână. În statele membre există regimuri legislative diferite în privința acestor substanțe chimice. E departe de a fi o situație ideală. Nu, trebuie să acoperim aceste lacune legislative care au fost folosite, nu ar fi putut, ci au fost folosite pentru atacuri teroriste în trecut. Deci e vorba de revizuirea legislației în domeniul precursorilor explozibililor deja existente, înseamnă acoperirea anumitor lacune în privința anumitor substanțe chimice care pot fi folosite pentru fabricarea la domiciliu a bombelor. Ideea este de a uh, interzice anumite substanțe chimice care au fost folosite pentru crearea de bombe iar uh, cetățenii nu vor putea achiziționa anumite substanțe decât dacă mm, prezintă o autorizație specială. Și, evident, această autorizație nu trebuie mm, eliberată cu ușurință de către statele membre. Apoi, consolidarea controlelor în ceea ce privește importul și exportul de arme. S-au întreprins mai mulți pași până acum, precum bine știți, pentru a restricționa aprovizionarea cu arme de foc ale a teroriștilor și infractorilor. Propunerea de față vizează consolidarea regulilor privind importul și exportul de arme. Am, avem o recomandare pentru îmbunătățirea procedurilor de control și prin care se cere statelor membre să facă verificări sistematice în privința tuturor indivizilor care doresc să facă import sau export de arme. E vorba de ECRIS și sistemul um, uh, european de date în privința importului și exportului de arme. Iată, deci tot atâtea propuneri foarte importante. Suntem nerăbdători să lansăm discuțiile cu dumneavoastră pe aceste teme pentru a ajunge la rezultate cât mai repede cu putință înainte de finele acestei, uh, acestui mandat. Mă aflu la dispoziția raportoarei, raportorilor doamnei Zipel, domnul Mamikins, domnul Depre, Mamadev și aștept cu nerăbdare să conlucrăm pentru ca acest dosar să avanseze cât mai bine. Dacă îmi permiteți, Aș uh, vorbi puțin și despre raportul din această săptămână, cel de-al 15-lea în privința Uniunii Securității. Uh, în primul rând o să vedem care sunt progresele realizate în implementarea programului de acțiune ce privește amenințările chimice, biologice și atomice. Din păcate, uh, recentul atac, groaznicul atac de la Salisbury a arătat că trebuie să fim gata să uh, întâmpinăm un astfel de atac, o astfel de amenințare și nu e vorba de ceva pur teoretic. Din păcate, Încercăm ca materialele tip CBRD să nu fie la dispoziție prea mult. Pregătim uh, acțiunile de reziliență și, în general, să pregătim opinia publică internațională privind astfel de atacuri și, în general, o mai bună comunicare în domeniul atacurilor de tip uh, chimic. Apoi, uh, ne ocupăm în acest raport și de conținutul ilicit sau ilegal de pe internet. Am avut o comunicare în acest sens pe 1 martie anul acesta și e vorba și de urmare a raportului publicat luna trecută în ce privește radicalizarea emis de un grup de alt nivel în acest sens. Apoi securitatea călătorilor feroviari și în sfârșit, amenințările numite hibride. Avem alte rapoarte priorica, prioritare, interoperabilitatea de care vom discuta puțin mai târziu, apoi implementarea directivei uh, privind uh, drepturile uh, PNR pasagerilor, precum și importul-exportul de arme ușoare. Mai cu seamă. Așadar, mă voi întoarce aici pentru a vă spune mai multe despre aceste propuneri în amănunt, odată ce aceste propuneri vor fi cu adevărat publicate și, în orice caz, vă mulțumesc foarte mult că lucrăm împreună și continuați să vă interesați de aceste dosare evocate astăzi aici. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, avem o lungă listă de doritori de a lua cuvântul și în primul rând, doamna Mețola, da, îl înlocuiesc pe domnul Radev, și aș dori deja să dau o, idee despre poziția noastră comună consolidată a PP-ului în ceea ce privește finanțarea terorismului. Știți bine că aceasta este o prioritate pentru noi. Multe par- rezoluțiile ale Parlamentului au exprimat același lucru și cel mai important este o mai bună cooperare și schimbul de informații între autoritățile competente și între unitățile financiare um, de profil. Astăzi uh, discutăm mai cu seamă um, informațiile care sunt necesare pentru a emite, pentru a contribui la aducerea de dovezi în domeniul penal. Aceste lucruri completează lacunele din legislația actuală pentru că Uniunea noastră să fie mai sigură. Mergem dincolo de spălarea de bani, de finanțarea terorismului propriu-zise, pentru că, așa cum a spus și Europolul de mai multe ori, crima organizată, terorismul sunt uh, foarte interconectate. Nu putem să luptăm împotriva unuia fără uh, nu ne gândim și la celălalt, bineînțeles că să nu uităm că testul de subsidiaritate și proporționalitate trebuie să fie relevante, așa cum se întâmplă în legislația noastră europeană. Sperăm că vom coopera bine cu raportorii din umbră și că împreună cu celelalte instituții din cadrul negocierilor vom putea să terminăm acest dosar înainte de următoarele alegeri europene. Mulțumesc foarte mult, Roberta, și știu că uh, acoperi și dosarul domnului Radev, care nu este prezent, dar uh, avem uh, următorul raportor de la socialiști și este vorba de doamna Sipel. Mă bucur foarte bine că discutăm cu comisarul King pe chestiunile de securitate, lucruri atât de importante pentru cetățenii noștri însă sunt puțin surprinsă pentru că de obicei securitatea este dezbătută într-un uh, cadru mai restrâns, pentru că nu e vorba numai de protecția cet, uh, democrației, ci e vorba și de respectarea libertăților și a libertății de expresie, dar cum este aici uh, comisarul King, aș dori să deplâng faptul că nu avem progrese pe dosarul privind e-privacy, de exemplu. Aveam speranțe când la ultimul consiliu de profil, dar am fost dezamăgită pentru că, bineînțeles că proteja confidențialitatea comunicațiilor între cetățenii noștri face parte din acel sentiment de securitate, de siguranță, așa cum uh, Importante sunt și lupta împotriva terorismului și a uh, crimei organizate în Uniunea Europeană. Uh, în acest sens și urcându-mă la dosarele pe care le-ați evocat, aș dori să știu mai multe legate de acele um, dovezi, probe și cum vă ocupați de ele. Aș avea niște întrebări și știți bine că am mereu întrebări pe aceste lucruri atât de importante, pe aceste dosare. N-aș spune nimic concret uh, astăzi în acest sens. Mă întreb dacă aceste dosare chiar întrunesc sentimentul tuturor grupurilor politice în sensul că până săptămâna trecută cel puțin nu toate grupurile politice își nominalizează raportorii în umbră pe aceste dosare. Uh, o să vedem ce se va întâmpla. Ați vorbit despre acel Cloud Act și și aici uh, rămân întrebări în uh, suspans. Ați vorbit despre acele Uh, garanții, safeguards. Va trebui să ne spuneți mai multe despre ce se preconizează și ce proceduri sunt invocate aici, în sensul că cum pot cetățenii să aibă aceste garanții, pentru că se pare că ei nu sunt conștienți de acesta decât în uh, faze foarte târzii ale procedurii. De asemenea, sunt niște îngrijorări exprimate legate de schimburile cu autoritățile polițienești, uh, cu uh, alți uh, actori interesați și o să vedem cu raportori din umbră ce să facem cu acest dosar, cum să progreseze el și cum să facem ca cetățenii noștri să trăiască liberi și în siguranță în Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult. Acum în ce privește raportul pe mm, documente de identitate din europeană, siguranța acestora, îl invită, deci, în acest sens, pe domnul raportor Gerard Depre. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, am ascultat cu foarte multă atenție ce ați spus. Astăzi însă m-aș mărgini uh, să menționez doar raportul care mi-a fost încredițat, că e vorba de elementele de siguranță din cărțile de identitate. Am două motive să împărțișez această inițiativă. În primul rând, ideea de siguranță și securitate, o să mă întorc la aceasta, dar în al doilea rând, uh, mi se pare că asta ar ușura viața tuturora și libera circulație a tuturora. Am uh, citit cu atenție studiul de impact, valoarea de impact care a fost realizată înainte de a se veni cu propunerea și ce aflu acolo, că deocamdată în Uniunea Europeană avem 250 de documente de identitate uh, diferite, permise de ședere, de rezidență, buletin și așa mai departe. Cum să acceptăm așa ceva? Este absurd. Și iată de ce mi se pare bună această propunere a Comisiei, pentru că asta va însemna o simplificare pentru toți cetățenii și mai ales pentru toți cei care vor uh, examina documentele respective și vor trebui, le vor controla la un moment dat sau altul. Uh, Iată de ce se va merge în continuare pe linia liberei circulații și a ușurării vieții cetățenilor și iată de ce vreau chiar să insist chiar dacă pe partea de securitate, uh, da, și aceasta este importantă, bineînțeles, în propunerea pe care o faceți. Și mai uh, fac o uh, observație. Propunerea comisiei mi se pare inteligentă din două puncte de vedere. În primul rând, nu s-a mers prea departe, nu s-a exagerat. Nu se impune, impune țărilor care nu au așa ceva să se creeze o carte de identitate. Numai țările care dețin astfel de documente vor putea să folosească noul format uniform și elementele de siguranță conținute, așa cum sunt ele propuse. Și a doua idee, și cred că asta trebuie să apară în textul dispozitiv al textului, nu dorim ca cu aceste cărți de identitate să transformăm totul într-un fel de supraveghere de masă, de Big Brother. Uh, Adică nu dorim ca uh, aceste date personale să contribuie la crearea acestui spectru al Big Brother uh, emanat din aceste cărți identitate. Aceste lucruri trebuie uh, foarte bine precizate în textul dispozitiv al acestei legislații. Cât privește elementele de siguranță, foarte rapid, 10 secunde, domnule președinte, ca element de siguranță se uh, propun amprentele digitale și, pe de altă parte, recunoașterea facială. Pentru minori, ce facem? Va trebui să vedem cum facem cu acești minori, cum să fie identificați. Eu cred că și ei trebuie protejați, acești minori, așa cum îi protejăm și pe migranți și avem dispoziții în acest sens. Bun. Al doilea uh, aspect, durata de validitate a noilor documente uh, ce poate să însemne, cum poate bugetul european să contribuie la, uh, la introducerea mai rapidă a acestor documente de identitate. Foarte rapid, aș spune deci în concluzie că cele două elemente principale din această propunere, încă o dată, mi se pare că sunt uh, foarte bune și comisia noastră le susține, așa cum și Parlamentul o face. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Gerard! Dragi colegi, vreau să precizez un lucru. Trebuie să spun, interpreții vor lucra doar până la uh, momentul uh, precis de uh, sfârșit al ședinței și nu mai departe de acel moment. Deci, dragi colegi, vă rog frumos să fiți foarte preciși, să nu vă depășiți timpul și doamna Grisbeck și președintea Comisiei Terorism este acum la rând. Mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc domnului Julian King pentru că a venit aici să dezbată împreună cu noi dezbătem chestiuni de securitate și nevoia aceasta de echilibru pe care o resim cetățenii noștri în Europa. Propunerile sunt numeroase, sunt foarte interesante, mai ales când vine vorba de cooperarea în domeniul de schimb de informații, când vine vorba de lupta împotriva terorismului și modul în care putem să-i uh, urmărim, să-i găsim pe acești teroriști, inclusiv prin urmărea, urm, urmărirea mișcărilor lor uh, de ordin financiar. Și aș spune, cum timpul e foarte scurt, câteva lucruri legate de noua propunere de regulament în ce privește precursorii de explozibili. Uh, și aici e vorba de un dosar extrem de important și propunerea care ne este prezentată mi se pare că poate să ne aducă un instrument mai uh, eficient și cred că tocmai ea ține cont și de recentele evoluții când vine vorba de utilizarea acestor substanțe, de amestecurile disponibile deci și de riscurile care au crescut când vine vorba de a, aceste atentate, acum atentate teroriste numite low cost, am văzut că și ce am făcut noi la Comisia TER a fost preluat, uh, pentru că noi am criticat uh, foarte mult regulamentul actual. Se îmbunătățesc așadar foarte mult uh, definițiile, le sunt mult mai bine țintite în acest nou text plecând uh, de la definiția mult mai clară a acelui utilizator profesionist, așa cum este, ea, este el numit, iar lanțul de aprovizionare este ori foarte scurt, ori foarte lung, iar prin temel juridic trebuie să găsim soluții aici. Am două întrebări, vreau să mă grăbesc. În sfârșit, credeți așadar că prevederile propuse sunt suficiente în acest domeniu, astfel încât toate persoanele, că e vorba din sectorul industrial, IMM-uri, uh, firme, uh, autorități uh, să știe ce este cu acest nou regulament. Și a doua întrebare cum va arăta uh, armonizarea în Uniunea Europeană pentru ca sistemul să funcționeze așa cum trebuie, pentru că statele membre nu au același sistem de acordare de licențe pentru arme, pentru explozibili și asta, bineînțeles, poate să împieteze asupra uh, bunei uh, implementări a regulamentului și a funcționării acestuia. Mulțumesc foarte mult! Domnul Manekin s-a venit și îl invit, dacă dorește, să ia cuvântul rapid. Mulțumesc foarte mult. O să vorbesc în uh, limba letonă, dacă îmi permiteți. O să vorbesc despre acești uh, precursori a explozibililor, pentru că, da, e foarte, foarte bine că Comisia ne face această propunere, vine cu această inițiativă de modificare a regulamentului actual din 2013. Așa cum au spus uh, colegii, există mai multe idei. În primul rând, e vorba de licențe ce se întâmplă cu anumite state care au anumit un sistem de înregistrare specifică a acestor uh, substanțe, dar în Letonia, de pildă, este interzisă pur și simplu folosirea acestora, dar și în alte țări. În copilărie foloseam uh, glicerină sau mai știu eu ce, mai erau explozii, explozii și în, uh, la școală, în sala de clasă, în laborator, se întâmpla și era ceva obișnuit, pentru că poți să duci la farmacie să cumperi niște substanțe, să le amesteci și nicio problemă, nu trebuie să fii terorist, doar să fii curios. Și aș mai spune un lucru care îmi vine acum în minte. La fel se întâmplă și, cu uh, cannabisul. Uh, în, în țările de jos uh, poți să-l cumperi, poți să-l consumi. În țara, în țara mea nu poți să comercializezi cannabisul, dar poți să-l iei din Olanda și să-l consumi într-un fel sau altul în Letonia. Deci ce facem, domnule președinte, cu aceste diferențe? Și mai ales licență versus interdicție. Aș avea și o remarcă legată de ce se petrece la Glasgow, în Scoția. Uh, dar în sfârșit nu intru în detalii. M-aș întoarce la coordonator acum, Cornelia. Also, ja, Aussprache über das Sicherheitssystem. Aici uh, discutăm uh, pachetul uh, privind Uniunea Securității. Nu știu al câtelea pachet este Sinceră să fiu, uh, nu mai știu ce e în fiecare pachet în parte, primesc o grămadă de informații, e greu să le sortez, iată, de la exploziv până la ordine de uh, divulgare. Deci eu, eu cred că avem nevoie de o logică, o logică uh, în pachetele acestea și mi se pare că logica lipsește deocamdată. Aș vorbi despre primul punct, dacă ăsta fiind singurul despre care am citit câte ceva. Este vorba despre probele electronice. Putem înțelege raționamentul. Știm cum funcționează domeniul, ce s-a întâmplat până acum, știm că accelerările procedurilor sunt absolut esențiale. Deci, dezideratul ni se pare rațional, el nu este fals, uh, spun asta de la bun început, dar uh, uh, propunerea comisiei vine cu o serie de pericole. Vreau să vă întreb de ce facem o diferență între metadate și datele de conținut? De ce la unele participă procurorii, la celelalte nu? Deci asta nu înțelegem. După aceea, uh, cât de departe se merge cu, cu infracțiunile care sunt într-adevăr relevante în uh, context? lista aceea de infracțiuni ne este neclară. Și după aceea mai sunt și întrebările pe care le punem de fiecare dată. Care sunt garanțiile pe care le oferiți uh, persoanelor afectate? Pe de o parte, importantă este securitatea datelor, respectarea, uh, respectarea sferei uh, private, bineînțeles, dar importante sunt și garanțiile procedurale și de acestea va depinde până la urmă atitudinea noastră. Înțelegem că procedurile trebuie să fie accelerate, dar ele trebuie să meargă mână în mână cu niște garanții. Uh, mulțumesc, Cornelia, că ai respectat și timpul de vorbire. Domnul Gedoschi, mulțumesc foarte mult, uh, uh, doamnă, domnul președinte, domnule comisar. Sunt o obișnuit uh, să aud discursurile politicienilor. Vă mulțumesc pentru tot ce ne-ați spus. Uh, da, faceți niște propuneri foarte importante, pentru că aici lupta împotriva terorismului reprezintă un pachet foarte important, foarte complet, foarte complex și o mișcare logică din punct de vedere legislativ. Dar m-aș uh, opri numai la cei precursori ai explozibililor Mă gândesc că cumva e ca o reacție la atacurile teroriste de la Paris și Bruxelles. Știm că acolo s-au folosit uh, explozibili uh, de fabricație, să zicem, uh, artizanală. Știm că există probleme legislative în Europa, lacune în acest sens și că nu prea se poate face astăzi nimic pentru a împiedica ca aceste lucruri să se petreacă. Uh, Uh, deci trebuie făcut ceva. Sunt substanțe care pot fi cumpărate pe internet. Eu am făcut o experiență astăzi în acest sens și în 3 minute am și găsit substanțele de care aveam nevoie. Uh, și mai este o problemă. Persoanele care cumpără sunt extrem de uh, motivate să facă acest lucru. Trebuie să definim regulile de achiziționare pe internet a acestor substanțe, ce controle, ce monitorizări au loc în acest sens și, în sfârșit, iar un lucru important, aici uh, lipsa de informații. Uh, informațiile nu sunt suficiente, ele sunt lacunare. Asta trebuie să apară mai bine în propunere. De pildă, dacă există sau se semnalează niște tranzacții suspecte, uh, dubioase, pentru că da, sunt substanțe care pot să luate separat să nu uh, stârnească suspiciuni, dar dacă ele sunt amestecate, ele dau naștere unui explozibil și așa mai departe. În sfârșit, ultima observație în aceste două minute pe care le-am dispoziție. Domnule comisar, puteți să-mi spuneți uh, ce se întâmplă cu schimbul de informații financiare? Puteți să-mi spuneți, vă rog frumos, cum puteți să faceți să funcționeze serviciile de contrainformații și cum se cooperează cu Europolul și cu celelalte entități în acest domeniu și în sfârșit aș mai face o observație. Bine, și cu armele sunt probleme, dar știu că ne vom întoarce la aceste subiecte. Vă mulțumesc în orice caz. Mulțumesc. Mulțumesc, Claude. aș, adre- a, aș adresa o întrebare referitoare la, la securitatea cărților de identitate și a documentelor de ședere. Bineînțeles că trebuie să limităm pericolul de falsificare a genului acestuia de documente. Dacă însă Uh, nu trebuie să uităm însă că vorbim aici despre două tipuri uh, de documente. Cărțile de identitate pe de o parte și documentele de ședere pe de altă parte. Oare Comisia deține statistici legate de numărul de documente din cele două categorii care au fost uh, falsificate la nivel european? Informațiile acestea statistice ar fi importante pentru a ne da seama dacă lucrurile trebuie sau nu să se schimbe. Asta în primul rând. În al doilea rând, dacă actul acesta legislativ uh, va intra în vigoare, atunci uh, cetățenii a 16 uh, state membre și-ar vedea viața complet schimbată. Vreo 170 de milioane de cetățeni ar trebui să să își predea amprentele, să, să, să fie de acord cu folosirea datelor lor biometrice în cărțile de identitate. Oare n-ar fi bine să obținem, uh, dată fiind amploarea fenomenului, uh, un aviz din partea Agenției Europeană pentru Drepturile Fundamentale și uh, un aviz de asemenea din partea Autorității Europene pentru Protecția Datelor? Vorbim aici despre o um, atingere gravă adusă intimității cetățenilor europeni. Domnule comisar, ce aveți de spus la acestea? Mulțumesc, doamna Wikström, urmează. Claude, and thank you. Mulțumesc foarte mult, Claude, și mulțumesc, domnule comisar King, pentru că împărtășim uh, această seară târzie de, la Strasburg pentru a discuta acest pachet atât de important pentru noi toți. Și e bine că aceste propuneri uh, sau sperăm că aceste propuneri până la urmă vor fi încununate de succes. Mă refer mai ales la interoperabilitate. O mai bună informare este crucială și trebuie să examinăm și problemele politice, dar și tehnice care însoțesc uh, aceste demersuri. Majoritatea sistemelor uh, vor fi incluse în propunerea de interoperabilitate. Majoritatea dintre aceste sunt actualmente uh, în plin uh, proces de reformă, de revizuire și asta creează probleme, aduce complexitate sporită într-un sistem care deja este complicat și complex, așa cum am văzut uh, și recent încălcarea protecției datelor poate să afecteze foarte, foarte multe persoane. Uh, Iată de ce trebuie să venim cu o serie de garanții serioase în acest sens. Mă bucur că le-ați menționat pe acestea când vine vorba de posibile încălcări. Și de asemenea, consider că este foarte important să nu uităm nici rolul pe care agențiile noastre uh, pot să-l joace uneori ne, întâmplă, ne întrebăm ce face EFRA, ce fac EDPS și altele. Eu cred că dumneavoastră credeți ca și mine că trebuie cu toții să ascultăm ce au de spus aceste agenții, ce au menționat uh, până acum pe această chestiune atât de importantă a drepturilor fundamentale. Mai cu seamă Având în vedere ce am aflat noi în grupul de lucru prin Schengen acum câteva săptămâni, când s-a dovedit că există uh, niște mari, niște deficiențe foarte mari când vine vorba de sistemul uh, Schengen și atunci având în vedere această schemă de interoperabilitate care se preconizează a introduce aceste elemente defectuoase, poate să aibă consecințe foarte mari, nu numai asupra cetățenilor europeni, rezidenților din țările terțe, dar și în întreaga Uniune să reverbereze aceste lucruri. Și atunci, ca și comisar, vreau să vă întreb ce faceți pentru ca, în practică, să avem aceste garanții. Ce ar însemna ele? Ce ar presupune acestea? și cum vă asigurați că fiecare stat membru se conformează într-adevăr acestor uh, reguli, pentru că știm că aceasta este cuiul lui Pepelea, sau mai bine zis călcâiul lui Ahile, adică <laughs> angajamentul statelor membre când vine vorba de implementare. Vă mulțumesc foarte mult pentru cooperare și aștept cu nerăbdare să continuăm cooperarea noastră. Uh, domnul Valero, doamne Valero. Sual. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în limba suedeză, prin urmare trebuie să vă așezați căștile pe urechi. Mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru prezentare. A fost cam scurtă, ne-ar fi plăcut să avem parte de mai multe detalii, dar cu siguranță vom avea ocazia de a recupera detaliile pierdute. Ați vorbit, uh, printre altele, și de armele ușoare și armele de mici dimensiuni. Să știți că și Parlamentul European se va ocupa de subiectul acesta și tocmai de aceea am fost foarte încântată auzindu-vă pe dumneavoastră. Dar astăzi voi vorbi despre pre- percurs- precursorii de explozivi. Dacă ne uităm la pachet pe ansamblu, ei, pentru noi verzii E important ca în cazul în care dorim să combatem terorismul și bineînțeles că vrem asta, deci pentru noi verzi, um, instrumentele și măsurile folosite ar trebui să fie proporționale, să fie raționale și să fie secundate de anumite garanții, astfel încât uh, drepturile fundamentale ale cetățenilor să nu fie călcate în uh, picioare și asta e important. Dar acum trec la precursorii de explozivi. Din păcate, legile în vigoare nu ne-au permis să, să rezolvăm problemele și tocmai de aceea e nevoie de această reformare. Dar trebuie să găsim echilibru perfect între, pe de o parte, securitate și, pe de cealaltă parte, drepturile fundamentale. Noi am început să discutăm deja articolul 8, pe care îl considerăm, vă spun asta de la bun început, ca fiind unul problematic. Trebuie să eliminăm această problemă dacă e să mergem mai departe. Și acum, probele electronice. Eu nu sunt direct responsabilă de subiect, dar dumneavoastră spuneați că dacă există sus- suspiciunea comiterii unei infracțiuni, atunci uh, genul acesta de ordin ar trebui să, fie, să poată fi folosit. Dar mă întreb de, de ce nu se poate sesiza sau nu poate fi sesizată o instanță. Uh, procuratura, ea poate folosi ordinul acesta de divulgare și de păstrare. Uh, sau am înțeles eu ceva greșit, pentru că în momentul de față mi se pare că legislația noastră națională este uh, com, ar fi complet dată peste cap de genul acesta de propunere. Să nu uităm că nu putem uh, obliga companiile, prestatorii de servicii să verifică, uh, verifice în ce măsură o, un drept fundamental a fost încălcat sau nu. Uh, mulțumim, urmează doamna Inver. Mulțumesc, domnule președinte. De la bun început vreau să vă spun că n-am nimic împotriva îmbunătățirii instrumentelor de anchetă, dar mi se pare că de fiecare dată Comisia pornește din punctul greșit vorbiți aici despre garanții, despre respectarea vieții private, dar dați-mi voie să vă întreb exact ce anume ați făcut în ceea ce privește uh, punerea în aplicare a directivei privind uh, poliția, așa numită directivă privind uh, poliția. să nu uităm că punerea în aplicare trebuia să fie luna trecută. până în momentul de față, doar două state membre au pus în aplicare această directivă. După aceea, să nu uităm că există totuși un principiu al statului de drept, există niște proceduri Uh, cât se poate de bine cimentate la nivel național. De ce nu folosim aceste pro- proceduri? După aceea, haideți să ne gândim la următoarea situație. Autoritățile din Ungaria merg la o companie din Franța și uh, spun uh, căutăm informații legate de un anume domn Seroș, pe care îl uh, considerăm a fi suspect. Uh, mi se pare chiar o idee bună? Mie nu. După aceea, legătura cu uh, legea americană. Mie mi se pare complet uh, greșit să punem într-un într act legislativ european o referință la un act legislativ al unui uh, stat, fie el și partener. Veți uh, adopta aceeași uh, atitudine și vis-a-vis -vis de chinezi sau ruși? Uh, dați-mi voie să vă spun că uh, Comisia Europeană, din punctul meu de vedere, nu îi protejează mai deloc pe cetățenii europeni. Ce vă deranjează sau ce vă interesează în primul și în primul rând este relația cu americanii. Cetățenii europeni rămân undeva la urmă. Cu siguranță subiectul va ajunge la CEJ. Și uh, CEJ, până la urmă, este ultimul bastion al drepturilor fundamentale din Uniunea Europeană. Este singura instituție care mai protejează drepturile europene și sunt absolut convinsă că CEJ va elimina genul acesta de înțelegere cu autoritățile europe, uh, americane. Deci, haideți să discutăm despre ordinul de divulgare și de păstrare la nivel european, dar în actul acesta legislativ sau în această propunere. Nu puteți să trimiteți la actele legislative americane. Este inacceptabil. Aștept reacția dumneavoastră. Mulțumesc. Ana, două minute, nu mai mult. Am fost raportor în 2000 10 pe unele dintre subiectele, iată, reformate în noile dumneavoastră propuneri. Mi-amintesc că statele membre au uh, eliminat și ce mai rămăsese din propunerile oricum uh, slabe ale Comisiei Europene. Uh, Ați spus drept că poate trebuie să ne, că trebuie să uh, ne folosim de oportunitatea pe care o avem în momentul de față, date fiind diferitele scandaluri pe care, de care am avut parte în uh, uh, Uniunea Europeană. Și tocmai de aceea vreau să vă întreb următorul lucru. În ceea ce privește combaterea finanțărilor teroriste, uh, veți, uh, vă veți asigura că statele membre pun în aplicare legislația, uh, veți uh, pune în aplicare, veți evalua maniera în care o pun în aplicare, aplicare. Să nu uităm că avem aceste unități de informații financiare, dar inform, aceste unități există pentru a crea niște rapoarte de cele mai multe ori, altceva mai mult de atât nu fac. Sau cele care fac, își fac treaba, nu sunt băgate în seamă de autoritățile polițienești. Deci se pune întrebarea, chiar suntem serioși când vine vorba despre rolul acestor unități? Să nu uităm că statele membre au refuzat crearea unei, uniuni de, uh, unei unități de genul acesta la nivel european, în ciuda eforturilor făcute de către Parlamentul European. După aceea, ce faceți în momentul în care o serie de state uh, membre se transformă într-un fel de meca a uh, jocurilor de noroc online online sau a monedelor electronice, criptomonedelor. Că știm doar că genul acesta de activități uh, sunt folosite pentru finanțarea terorismului. Și după aceea, uh, cărțile de identitate. Înțeleg uh, îngrijorarea legată de aceste cărți de identitate, dar ce se întâmplă cu industria aceasta a vizelor de aur, a vânzării de vize, de permise de reședință unor indivizi care spun că sunt minunați, vor face investiții. Uh, statele membre după aceea nu mai uh, verifică aceste informații. Sper că v-ați autosesizat până în momentul de față. Vă mulțumim, domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc pentru interesul uh, dumneavoastră vis-a-vis -vis de aceste măsuri. Îmi cer scuze într-o oarecare măsură pentru format. Sunt conștient de faptul că venim cu o serie de sugestii, trei uh, regulamente, două directive, uh, o recomandare, un set de măsuri. Îmi dau seama că e mult. După aceea Înțeleg de asemenea uh, faptul că trebuie să explicăm logica arhitecturii propunerilor acestora în contextul pachetelor, despre care vorbea de altfel doamna Ernst, eu cred că există o logică. Toate aceste propuneri vin pentru a închide lacunele pe care le exploatează teroriștii sau infractorii și, uh, infractorii și, pe de altă parte, uh, măsurile acestea sunt menite a crește nivelul de rezistență a Uniunii Europene la crize, la atacuri, permite Uniunii Europene să îi tragă la răspundere pe vino- vinovați. Acesta este cadrul în care încercăm noi să lucrăm. Și măsurile acestea individuale despre care vorbim astăzi, cred că sunt potrivite genului acestuia de cadru. Măsurile acestea, într-adevăr, sunt detaliate, apar o serie de uh, elemente care trebuie să fie discutate în detaliu. Bineînțeles că dezbaterea aceasta în detaliu nu poate fi purtată în seara aceasta, sau cel puțin eu nu cred, tocmai de aceea stau la dispoziția dumneavoastră în orice fel de format, uh, ședință sau în bilateral. Deci stau la dispoziția dumneavoastră pentru a discuta aceste elemente problematice uh, când vine vorba despre aspectele uh, vizate de sau care trebuie să fie aprobate de către Parlament, vă asigur că vom încerca să, să vă explicăm și să discutăm cu dumneavoastră, să negociem. Uh, Uh, și, în plus, ne dorim să facem uh, toate acestea cât mai repede cu putință. Eu vreau măcar să încerc să trec toate aceste propuneri prin toți pașii necesari, bineînțeles cu ajutorul dumneavoastră, cu ajutorul Parlamentului European în actualul mandat legislativ. Uh, și tocmai de aceea sunt foarte bucuros că ați numit deja raportori, uh, sper că și raportori din umbră și iată, alături de dumneavoastră vom putea merge mai departe. Deci nu vrem nici pe departe să, să fim lenți, să, să nu ne asumăm uh, responsabilitățile care se ridică. Câteva răspunsuri la unele, măcar unele dintre întrebările adresate. Din nou, uh, fără vreo ordine anume. Explozivii, precursorii de explozivi. Încercăm să transformăm controlele în controle mai practice. Procedem la o oareșcare armonizare. Asta pentru că în momentul de față uh, ai la dispoziție trei instrumente pentru a controla genul acesta de, de substanțe. Le poți interzice, și asta fac unele state membre, poți să creezi un sistem de licențe, care deja există în unele state membre, și sistemele acestea diferă, sau se pot face așa numitele înregistrări. Ce se întâmplă? Uh, un uh, cetățean poate veni de pe stradă și semna acum că, da, e conștient de uh, efectele pe care respectivul produs le-ar putea avea. Noi încercăm așadar să Uh, să armonizăm cât de cât lucrurile. Sistemul de înregistrare, noi considerăm că nu ar mai trebui să se aplice în cazul precursorilor de explozivi, sistemul uh, care există în Franța. Uh, considerăm că fie interdicția, fie sistemul de licențe ar trebui să se aplice de acum înainte. Dar, bineînțeles, venind cu aceste propuneri, nu i-am uitat pe cei care au nevoie în scopul activităților economice de acces la genul acesta de substanțe. Și toate aceste elemente trebuie să le clarificăm. După aceea, cărțile de identitate. Din nou vă spun, încercăm să, fim, să venim cu propuneri cât mai proporționale cu putință. Ne confruntăm cu o problemă. Bine, putem discuta despre cifre, dar până la urmă cifrele sunt mari. Problema este aceea că zeci de milioane de cetățeni din Uniunea Europeană dețin cărți de identitate care le permit să călătorească în interiorul și în afara Uniunii Europene. Problema e că aceste cărți de identitate nu pot fi citite automat. Uh, prin urmare, toate deciziile acestea legate de controlul la frontiere, toate discuțiile pe care le purtăm cu privire la codul frontierelor Schengen, toate discuțiile cu privire la celelalte măsuri de întărire, uh, nu vor putea funcționa în cazul acestor persoane care dețin astfel de cărți de identitate. Și tocmai de aceea trebuie să găsim o manieră proporțională de a trata uh, genul acesta de cazuri. Bineînțeles că nu vom veni cu propuneri aici care să nu fi fost agreate deja în cazul pașapoartelor. Deci, Sper că vom ajunge la o soluție satisfăcătoare pentru toată lumea, dar e drept, există întrebări care trebuie să-și găsească răspunsul. Uh, Trebuie să vedem, într-adevăr, cum anume putem să-i tratăm pe minori. Există unele propuneri uh, în sensul acesta în propunere. Dacă doriți să le discutăm mai în detaliu, bineînțeles, vă stăm la dispoziție. După aceea, accesul la informațiile financiare și acele unități de informații financiare. E un lucru foarte important. Uh, unii spun că ne confruntăm cu un fel de terorism low cost și, prin urmare, informațiile financiare nu mai sunt chiar atât de importante. Ei, nu sunt de acord deloc. Există finanțare uh, în mâna organizațiilor teroriste, există fonduri în mâna acestora, Există tot mai multe venituri generate de activități uh, ilegale, dacă nu chiar complet ilegale, măcar uh, ușor ilegale. Și în acest context ar trebui să avem posibilitatea de a urma, urmări fluxurile financiare. În momentul de față nu avem o unitate financiară, de informații financiare la nivel european, nu avem o rețea de astfel de unități. Deci vrem să o creem uh, pe aceasta, dar în plus încercăm să clarificăm regulile de colaborare între autoritățile uh, polițienești și uh, uh, aceste unități de informații financiare, pentru că relațiile acestea sunt uh, de la bune la foarte proaste în diferitele state membre și tocmai de aceea trebuie neapărat să găsim un fel de set de reguli comune. Deci acesta este obiectivul propunerilor noastre și uh, așteptăm să le dezbatem în continuare cu dumneavoastră. După aceea, interoperabilitatea. Cu siguranță peste câteva minute vom putea discuta mai în detaliu subiectul, dar aș vrea totuși să răspund la comentariile făcute. Am, am implicat uh, Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale și uh, Autoritatea Europeană pentru uh, Protecția Datelor de la bun început în uh, aceste, în discuțiile noastre. Și poate că datorită lor am reușit să nimerim măcar unele dintre lucruri. La începutul proces, procesului am ținut cont de avizele celor două instituții. Trebuie să ne asigurăm că și în urma negocierilor textele finale vor fi uh, la fel de uh, adaptate recomandărilor făcute în sensul protecțiilor, uh, drepturilor, protecției drepturilor fundamentale și a datelor cu caracter personal. Dar, dincolo de această fază de creare a actelor legislative, îmi dau seama că esențială este punerea în aplicare. De câțiva ani încoace am întărit uh, procesul acela de raportare, spre exemplu, în ceea ce privește utilizarea SIS, Sistemului de Informații Schengen. Și o serie de state, nu doar cele pe care le-ați menționat dumneavoastră, au uh, fost trase la răspundere pentru maniera în care folosesc acest sistem și vom trage în continuare la răspundere fiecare stat membru care se face vinovat de vreun abuz. Deci activitatea aceasta va continua. Se poate ca activitatea aceasta să trebuie să fie extinsă în contextul interoperabilității. Sunt de acord cu aceasta, pentru că până la urmă nu vorbim doar despre folosirea SIS, ci vorbim despre folosirea tuturor prevederilor, dispozițiilor pe care le-am agreat în contextul acestei interoperabilități. Trecând mai departe, ajung la problema la subiectul probelor electronice. Ați făcut o serie de comentarii legate de probele electronice, comentarii pe care trebuie să le discutăm în detaliu pe viitor. Într-adevăr, propunerile acestea sunt esențiale. Dar permiteți-mi acum să, să vă spun mai întâi de toate de ce am venit cu această propunere. Facem această propunere pentru că nu doar că mecanismele în vigoare nu sunt suficient de bine adaptate la natura uh, infracțiunilor cibernetice și anchetelor uh, cibernetice, ci și pentru că orice ați crede despre M-laturi, uh, statele membre sau autoritățile depășesc deseori cadrul acestora. Nu vorbim doar despre autoritățile judiciare, ci unor despre autoritățile polițienești care se adresează direct unui furnizor de uh, servicii și uh, cer informații. Deci, uh, și genul acesta de, de, de dialoguri depășește cadrul stabilit și garanțiile stabilite. Numărul de, de solicitări de informații din partea prestatorilor de servicii a crescut enorm în ultima perioadă și am considerat că trebuie să facem ceva nu putem uh, opri autoritățile polițienești să își demareze anchetele, dar am putea furniza acestor autorități niște reguli cât se poate de clare, un cadru clar și de asemenea garanții clare. După aceea, în ceea ce privește relația cu Statele Unite. Eu sunt de părere că trebuie să ne facem temele noi aici în Uniunea Europeană. Deci trebuie să stabilim uh, lucruri care să funcționeze la nivel european, care să fie acceptate și agreate de către toată lumea și tocmai de aceea, iată, discutăm cu dumneavoastră. Uh, sunt sigur că împreună asta vom face. Ar fi Uh, mult mai ușor să discutăm cu partenerii americani în cazul în care am avea o idee proprie Atâta timp cât nu există o poziție europeană, se prea poate ca americanii să încerce să pună bazele unor relații bilaterale cu state membre ale Uniunii Europene. Și cu siguranță genul acesta de relații uh, uh, bilaterale va fi în detrimentul nostru al tuturor. La ultimul Consiliu pentru Afaceri Interne am fost uh, am fost încântat de faptul că statele membre s-au uh, exprimat, uh, și-au exprimat uh, susținerea vis-a-vis -vis de obținerea unei poziții europene pe tema aceasta. Nu Comisia a, a cerut genul acesta de poziție europeană, ci statele membre au spus că își doresc ca poziția europeană să stea la baza viitoarelor negocieri de discuții, colaborări eventuale cu Statele Unite ale Americii. Asta s-a spus la Consiliul Afaceri Interne. După aceea, celelalte subiecte ridicate de către dumneavoastră. Bine, nu vreau să să-mi depășesc timpul al, alocat. Uh, sunt dispus să, să discut cu dumneavoastră în uh, bila, bilateral. În ceea ce privește întrebările doamnei uh, Gomes, mi-ar plăcea să mă pot adresa dumneavoastră încă o dată, odată ce acel raport va fi fost promulgat. Domnul președinte, Sofie, Sofie, te rog, nu fi atât de agitată. Domnule președinte, uh, comisia a vorbit, uh, domnul comisar a vorbit despre, așa frumos despre punerea în aplicare, dar eu vreau, vreau să aflu clar cum stau lucrurile. A doua parte a regulamentului privind uh, protecția datelor a fost pusă în aplicare de două state membre. E patetic, vorbiți despre garanții robuste, ei, uh, dacă vă cer detaliu, nu, detalii nu-mi spuneți, vom cere rapoarte din partea statelor membre, vom, le vom trage la răspundere. Nu, eu vreau să aflu din partea Comisiei că va da în judecată statele membre care nu pun în aplicare actele legislative. Uh, domnule comisar, pe scurt, dacă doriți, dacă un, un minut, nu mai mult. Aveți uh, dreptul să mă presați când vine vorba despre punerea în aplicare, dar vă voi transmite informații în acest sens, dar vă înșelați dacă credeți că nu iau aplicarea în considerare în cazul fiecăreia dintre măsurile pe care le propunem. Dar pentru a putea pune în aplicare întru totul, verifica punerea în aplicare întru totul a actelor legislative la care vă refereați, trebuie să creăm un cadru, așa cum am creat uh, un cadru pentru uh, registrul numelor pasagerilor. Aveți dreptate să fiți uh, supărată, dar vă rog frumos să mă credeți, când vă spun că nu ne vom da în spate de la trimiteri în judecată uh, a statelor membre, dar există o procedură care trebuie să fie respectată, avem nevoie de rap- uh, rapoarte, mai apoi notificări și după aceea trecem la uh, Uh, plângeri depuse în fața CEJ și nu accept uh, comentariul legat de diferitele standarde pe care le, le folosește Comisia. Uh, cei doi raportori pentru interoperabilitate ne așteaptă de ceva vreme încoace și chiar trebuie să trecem la subiect. Domnule comisar, uh, rămâneți alături de noi și la această dezbatere. Îmi pare rău că unii colegi trebuie să ne părăsească, trebuie să meargă la reuniunea raportorilor din, urmă, din umbră. Trecem la punctul 10, interoperabilitatea între sistemele de informații europene. E vorba de uh, propunere ale comisiei, acum se merge mai departe cu uh, procedura inițiativă. Voi da cuvântul domnului raportor, raport domnului comisar și apoi raportorilor din umbră. Știu, îmi cer scuze, dar este un subiect extrem de interesant. Deci rog raportorul să vorbească și apoi vom da cuvântul uh, comisarului. Da, adevărul e că și eu vreau să ajung acasă în seara aceasta. În ceea ce privește interoper interoperabilitatea, lucrăm pe marginea îmbunătățirii uh, sistemelor actuale, Eurodac, Eurosis și așa mai departe, și uh, ECRIS, TCN, EAS, uh, sistemul de informații în, în privința vizelor. Problema orizontală principală este că toate aceste sisteme de informații re sunt uh, concepute separat, gândite separat. Um, aici, la Strasburg, uh, Eurodac uh, um, se regăsește. Aici uh, în sediul Etias și în uh, subsolul Etias, de fapt, uh, găsiți fel și fel de diferite agenții care, de fapt, sunt, nu au voie să discute una cu cealaltă. Săptămâna trecută s-a întrunit Comisia Specială în privința terorismului, dar și pentru aceștia toate sistemele sunt diferite este inacceptabil să se întâmple așa într-o um, vreme în care securitatea este atât de importantă pentru toți cetățenii europeni. S-a cerut două lucruri, să se folosească instrumentele europene existente cât mai mult cu putință și să se propună o soluție pentru o mai bună utilizare a informațiilor uh, strânse, mai degrabă decât să se sporească colectarea de date se poate face acest lucru fără a schimba drepturile de acces sau fără a renunța la protecția datelor. Interoperabilitatea va asigura un acces mult mai bun la datele europene pentru ofițerii de poliție, paza de frontieră, consilierii în materie de migrație și așa mai departe. Deci se vor putea lua mai, decizii mai bune pe baza unor uh, informații mai bune. Împreună cu un omelo avem, am depus 194 de amendamente. Uh, da, sună drept foarte mult, adevărul e că și mie mi se pare o sumă uriașă, dar dată fiind natura extrem de tehnică și de complexă a acestei propuneri, se poate înțelege. Noi, abord, noi sprijinim abordarea comisiei, să se înțeleagă clar, însă totuși ne-am dorit ca două, trei elemente să fie îmbunătățite. În primul rând, este important ca aceste sisteme să funcționeze bine și dacă apare o problemă în arhitectură, să nu se pună în pericol continuitatea întregului proces. Deci trebuie consolidată uh, portalul european de cercetare și uh, registrul comun european în uh, uh privința detectării identității. Ideea este și de a îmbunătăți cooperarea cu Europol și de a ne asigura că toate informațiile sunt disponibile ori pentru a consolida capacitățile Europol, trebuie să acordăm acestuia trebuie ca interoperabilitatea să fie evident funcțională. Apoi, acest lucru, va, interoperabilitatea va influența și modul în care se fac controlele la frontieră. E drept că s-ar putea veni și cu niște obligații suplimentare pentru paza de frontieră, pentru polițiștii de frontieră. Am formulat o serie de propuneri pentru a găsi o soluție cât mai echilibrată între eficiență și eficacitate. Autoritățile de poliție trebuie să poată folosi SIT pentru identificarea uh, persoanelor supuse unui control de identitate. Trebuie să ne asigurăm că se reflectă practicile actuale din statele membre, cu alte cuvinte, că se identifică pe baza documentelor de identitate, întâi și întâi, și apoi abia se folosesc datele bio uh, biometrice. Am folosit și despre garanțiile pentru persoanele supuse identificării. Toate aceste elemente se regăsesc în raport și am convingerea că colegii au învățat pe de rost cele 194 de propuneri, propuneri pe care aștept cu nerăbdare să le discutăm în următoarele săptămâni și luni. Îi dau cuvântul domnului Melo acum, colegul meu. N-am să spun mult mai multe de atât. Voi vorbi în limba portugheză pe care o folosesc de fiecare dată cu foarte, foarte mare plăcere. Vă las să vă puneți căștile la urechi. Țin să mulțumesc Comisiei Europene mm, și reprezentantului acesteia care ne-au fost de mare ajutor într-o mai bună înțelegere a acestor uh, rapoarte extrem de tehnice. La, la prima vedere sunt uh, aproape imposibil de înțeles și interpretat. A trebuit să facem un uh, efort foarte tehnic, eminamente tehnic și mai puțin politic, cu toate că acest text are și o latură politică bine marcată. Apoi, evident, vrem să se asigure o mai multă securitate, dar aceasta cu respectarea vieții private. Este vorba despre drepturi și, așa cum se spunea mai devreme, trebuie să se găsească echilibrul necesar. Cred că această formulă va conferi un plus de securitate, dar asta în uh, respectarea în același timp uh, a vieții private și a mm, regulilor legate de datele cu caracter personal, elemente atât de delicate. Poate că sunt foarte multe mm, amendamentele depuse de Parlamentul European, dar și problemele sunt numeroase. Trebuie combătut mm, traficul, trebuie combătut migrația ilegală. nu e normal ca um, anumite date care deja existente, care ar fi permis evitarea unor tragedii, să nu fi fost puse în comun, să nu fi fost disponibile, de fapt, pentru ca toate entitățile din domeniu să fi putut face la timp cercetările necesare și să preîntâmpine acele acte. Există date și informații și cred că avem aici o ocazie strategică de a marca o diferență uh, în ceea ce privește prevenirea tragediilor, tragediilor din viitor. Eu sunt convins că dacă sistemul de interoperabilitate ar fi funcționat, uh, nu s-ar fi putut întâmpla catastrofele din ultimii ani. Tocmai de aceea consider că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a acționa în favoarea cetățenilor care își doresc înainte de toate securitate. Și cred că politica, lumea politică are o răspundere foarte mare aici. Mă bucur foarte mult de modul în care a abordat Comisia acest subiect E clar că autoritățile trebuie să dispună de tot ce este nevoie și aici vorbesc evident și de autoritățile din domeniul migrației să poată verifica, deci, datele migranților și asta într-un mod uh, interoperabil. Sunt oameni cu identități multiple și uh, uh, în sisteme diferite există date uh, privitoare la aceste persoane, însă în lipsa interoperabilității acestea nu pot fi puse cap la cap. Am avut mai multe întruniri cu raportorii din umbră mm, și cu Comisia Europeană cu, și cu Europol, cu Agenția Drepturilor Fundamentale, Frontex mm, și am ținut să subliniem în aceste întruniri că toate elementele sistemului trebuie să funcționeze cât mai bine cu putință. Aș vrea să mulțumesc încă o dată Comisiei Europene pentru eforturile întreprinse până acum. Țin să mulțumesc specialiștilor uh, Comisiei Libe care ne-au fost de mare ajutor și mulțumesc și raportorilor din umbră pentru ce au făcut și ce vor face. Mulțumesc, așa precum s-a spus mai devreme, interpreții nu vor depăși uh, ora 20 21.45 Așadar, nu ne mai rămâne mult timp la dispoziție. Aș da cuvântul domnului comisar și apoi doamne uh, raportorilor din uh, umbră. apoi și ție, Sofie. Domnule comisar, aveți cuvântul pe scurt. Vă mulțumesc și mult, mulțumesc raportorilor și raportorilor din umbră. Mulțumesc pentru numărul mare de întrebări adresat. Sper că, într-adevăr, a fost, au fost rodnice schimburile noastre. Da, am văzut amendamentele și ni se pare că acestea merg într-o direcție foarte bună, foarte constructivă. Precum ați spus, Trebuie ca lucrurile să rămână cât mai uh, simple și eficiente cu putință și să ne asigurăm că sistemul funcționează în permanență, că există backup-uri eficiente. Acolo uh, trebuie consolidată și drepturile fundamentale și protecția datelor cu caracter personal, dar asta fără a împiedica obiectivele operaționale, așa cum ați spus și dumneavoastră. Apoi aș mai sublinia ceva, suntem întru totul de acord cu dumneavoastră. Trebuie să asigurăm uh, accesul potrivit pentru Europol. Iată, deci, tot atâtea puncte cărora le vom uh, acorda o foarte mare atenție parcurgând cele 194 de amendamente de până acum. Dacă îmi permiteți, aș uh, vorbi despre propunerea de modificare pe cele mai importante amendamente. Doamna Wikström a vorbit deja despre acest lucru. Deja în propunerea din septembrie au fost semnalate și acestea vor fi prezentate mâine. Mm, de fapt, poi mâine, pardon, în miercuri. S-au făcut doar modificări foarte mici care vin în completarea anumitor propuneri. E vorba de ETIAS, SIS, EULISA și ECRIS-T. Deci aceste sisteme trebuie legate la componenta de interoperabilitate. Acest lucru în decembrie nu era cu putință, date fiind negocierile pe aceste instrumente de la vremea aceea. În ceea ce privește Eurodac, pe de altă parte, trebuie să spun că acesta încă nu a fost introdus în uh, setul de amendamente importante, care vor fi discutate miercuri. Și acest lucru se datorează faptului că arhitectura sistemului Eurodac existent nu poate ă, intra în sistemul de interoperabilitate pentru că nu stochează decât date biometrice și ă, numere de referință, dar niciun fel de alte date de identitate. Tocmai de aceea, în 2016, am propus uh, o soluție uh, Mm, și anume să se includă și datele de identitate. Dar uh, s-a așteptat acordul pe propunerea Eurodac și nu am putut propune amendamente pe Eurodac așadar în ceea ce privește interoperabilitatea deocamdată. Acum, știm cu toții cât de important este ca Eurodac să devină partener al, uh, în arhitectura interoperabilității. Și evident vrem să conlucrăm pentru a asigura atingerea acestui obiectiv cât mai repede cu putință. Pe de altă parte, aceste amendamente tehnice, aceste propunere, propuneri de modificare tehnice vor fi discutate pe măsură ce se discută raportul tocmai prezentat. Salut, apreciez și împărtășesc, recunosc dorința raportorilor și de fapt a întregii comisii libe, sunt convins, de a face pași înainte um, cât mai bine și cât mai repede cu aceste propuneri. E vorba de o poziție comună ce ar trebui uh, avută până la finele lunii. Președinția, următoare președinția austriacă, precum și Comisia, sperând să poată intra în uh, negocieri tripartite cât mai repede. Eu vă stau la dispoziție în, din luna septembrie. Iau o vacanță foarte scurtă în această vară și din septembrie vă stau la dispoziție. Ideea este ca aceste negocieri să fie duse la, la bun sfârșit până la finele acestui an. Vă mulțumesc, domnule comisar. Uh, voi da acum cuvântul raportorilor din umbră. Miriam Dali are cuvântul. Thank you, Chair. Uh, thank you. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, domnule comisar. Vreau să mulțumesc domnului uh, Melo, celălalt coraportor, știu că au lucrat din greu pe aceste rapoarte, dar vreau să spun din capul locului care mi este poziția. De la bun început ne-a fost foarte clar că așa cum stau lucrurile, uh, sistemul nu arată prea bine. Ceva nu merge și spun asta pentru că eu cred uh, în uh, dreptul la viață privată și în dreptul la securitate. Ele merg mână-mână. Oamenii trebuie să poată să fie atât în siguranță cât și să fie liberi, să nu fie monitorizați, urmăriți pe bază de culoarea pielei, pe bază de naționalitate, etc. Și cred că această legislație nu salvgardează suficient aceste principii în declarația de intenții a acestei legi a spus că și datele cetățenilor UE pot să devină interoperabile în cadrul uh, viitoarelor baze de date, se spune, și aveți o propunere din 17 aprilie anul acesta care vizează cărțile de identitate cu date biometrice și altele care acoperă practic toată populația uh, europeană, sute de milioane de oameni. Dar noi suntem o uniune a libertății, a dreptului la viață privată, dreptul la nediscriminare și așa mai departe. În aceste condiții, cred că această propunere nu respectă aceste principii menționate și aceste libertăți uh, fundamentale. În ceea ce privește sistemul acesta ba, merită oare să cheltuiești sute de milioane pentru un sistem care nu va fi uh, funcțional decât în 2024, uh, în condițiile în care nu se rezolvă multe probleme rămase în suspans și ca să răspund domnului Melo, aici este o problemă de societate și chiar filozofică, uh, mai mult decât o problemă operațională. Eu zic că uh, Uh, uh, uh, și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor spune același lucru în avizul tău. Se combină șase baze de date în, într-una, într-un nou sistem. Este oare necesar și proporțional să avem un astfel de sistem unic cu date biometrice de aceste pro, proporții? Și de asemenea, mă îngrijorez în legătură cu uh, garanțiile pentru drepturile omului în ceea ce privește recursul în justiție, în ceea ce privește persoanele care au dreptul la acces și dacă nu se dă răspuns la aceste întrebări, nu cred că vă vom putea da sprijinul nostru. În sfârșit, este foarte clar că uh, acest gen de software uh, nu poate fi găzduit decât uh, de către marii campioni uh, informatici actuali, internaționali și știm foarte bine că iau niște algoritmi care pot să influențeze foarte mult situația, deci suntem într-o situație complicată. Mulțumesc foarte mult din partea GUE Cornelia Ernst. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. În ultimele luni am tot spus că interoperabilitatea este importantă și suntem în continuare de aceeași părere. Da, ne dorim interoperabilitatea, dar trebuie să ne întrebăm ce este într-adevăr rațional. Am discutat toate acestea din perspectiva atentatelor teroriste cu care ne-am confruntat și am ajuns la concluzia că din pricina acestora este necesară interoperabilitatea și ne puneam întrebarea dacă toate uh, măsurile sunt, uh, sunt uh, relevante și eficiente. Portalul european de căutare, da, toate bune și frumoase, BMS, compararea biometrică, da, un subiect important, dar după aceea mergem uh, mai departe, CIR, MID uh, și îmi dau seama că până la urmă toate lucrurile acestea țin de statele terțe. E o grămadă de uh, baze de date care se, sunt hrănite de informații din afara Uniunii Europene și trebuie să ne întrebăm de unde până unde genul acesta de, pro, uh, de propunere? Că sigur trebuie să aveți argumente. Care sunt statisticile care vă stau la dispoziție? Care sunt informațiile care vă stau la dispoziție și conform căreia uh, falsul în identitate este o problemă atât de mare încât ajungeți la concluzia că e nevoie de un uh, acest repository, această bază de date. După aceea, detectorul de identități multiple. Ce se face aici? Se compară date și se stabilește dacă același nume apare în mai multe sisteme. Uh, eu cred până la urmă că genul acesta de uh, comparații uh, Uh, pot fi uh, făcute și altfel și până la urmă măsurile acestea nu sunt chiar așa anodine, ci uh, permit până la urmă o încălcare a sferei private a milioane și milioane de cetățeni europeni milioane și milioane de cetățeni din interiorul și din afara Uniunii Europene se regăsesc în aceste baze de date. Există multe îndoieli, temeri ridicate de către Autoritatea pentru Protecția Datelor. Există avize, contraavize uh, ale FRA. Vă întreb, de ce puneți totul la un loc, migrația și uh, terorismul? Nu este nu este posibil așa ceva. După aceea, profilajul etnic este inacceptabil. Uh, lipsa de garanții este un scandal. Nu se oferă garanții cât se poate declare pentru aceste date cu caracter uh, personal. Și dacă suntem de acord cu toate aceste măsuri, mă tem că nu mai putem da înapoi și tocmai de aceea vă cer mai multe explicații. Mulțumesc, Udo, și după aceea uh, Brigit și Sofie. Tack så mycket. Eh, jag vill också börja med att tacka de två drag. Mulțumesc și vreau să vorbesc pentru să, să spun că am beneficiat de o cooperare excelentă între noi și sper că și în viitor o să cooperăm cu cei doi raportori, dar acum a venit momentul amendamentelor. S-au depus 194 de amendamente. Eu sper că vom putea să reducem cumva aceste amendamente, să le reducem la esențial, la amendamentele de compromis. Așa cum au spus colegii, una dintre marele probleme este nu neapărat protecția datelor, cât problema discriminărilor. Discriminării. Așa cum am spus la dezbaterea precedentă, <clears throat> atunci când vorbim despre reguli noi, trebuie să ne asigurăm că mijloacele justifică uh, obiectivele și că există și niște garanții uh, acordate. Adică proporționalitate, uh, mijloace, scop și așa mai departe. Și garanții. Și când vorbim despre acestea, vorbim despre protecția datelor și despre discriminare. Cornelia a menționat profilarea, profilajul și așa cum a spus ea, practic e vorba mai mult despre cetățenii ai uh, țărilor terțe Aici intră și membrii de familie, cetățenii ai UE, uh, azilanți, solicitanți de vize Schengen. Deci este foarte important, important să nu slăbim vigilența când vine vorba de discriminare și încă o problemă. Ce facem cu cetățenii cu cetățenie duală? Cum intră ei în acest sistem? Mă opresc aici pentru că nu mai avem timp. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Vodo. Uh, și Birgit Zipel, numele lui Peter Niedermüller de la SCD. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Din păcate, Peter nu poate să fie prezent, așa că o să citesc pur și simplu ce mi-a transmis, așa ca și Miriam îi mulțumește celor doi raportori și el spune că timpul uh, petrecut pe acest dosar este uh, direct proporțional cu complexitatea sa. Într-adevăr, este un dosar complex, dar reprezintă o reformă majoră când vine vorba de bazele noastre de date. Comisia își propune să renunțe la abordarea compartimentată din trecut și să se ajungă practic la un punct de cotitură când vine vorba de bazele de date. Se propune contopirea uh, toate datele cetățenilor din țările terțe în ceea ce poate fi considerat o nouă bază de date în cadrul acestei interoperabilități prin Common uh, Identity Repository și prin bază de date cu date biometrice, eliminând o serie de obstacolele de legislația europeană. Din cauza acestor modificări așa de mari și din cauza faptului că vorbim aici despre sute de milioane de cetățeni din țările terțe ale căror date sunt impactate, trebuie să fim foarte atenți la ce modificări și ce consecințe au acestea asupra datelor personale. Și bineînțeles că e un dosar care trebuie să treacă și testul necesității și al proporționalității. Nu suntem convinși că Dosarul de față chiar face acest lucru în timpul uh, ședințelor cu raportori din umbră de până acum a devenit destul de evident că ni se cere să fim de acord cu aceste sisteme IT care să devină uh, interoperabile din motivul că se luptă împotriva uh, fraudei de identitate, dar nu ni s-a spus care este scara la, se, la care se efectuează aceste fraude. S-a invocat uh, acest lucru, dar se, pe de altă parte se dorește cheltuirea a 5 miliarde din banii contribuabililor pentru a rezolva o problemă a cărei scară sau pondere nu o cunoaștem. Ce se întâmplă cu alte date colectate în masă care ar putea să sufere această soartă? Practic, Deja există trei baze de date suplimentare. Asta ni se solicită. Se, cole- se colectează date personale în plus și, bineînțeles, că nu e vorba doar de o simplă contopire a datelor existente. Noi suntem îngrijorați de prevederile legate de schimbul de date în aceste prevederi care va însemna un timp mai lung de stocare a datelor, ceea ce înseamnă că subminează dat, uh, prevederile din regulamentul privind retenția datelor. Am discutat multă vreme echilibrul sistemelor actuale. Dintr-o dată, ni se cere să avem o cu totul și cu toată a, a, altă abordare a acestei aplicări a, a legii. Iar propunerea cu aceste doi nouă baze de date, repository și datele biometrice, înseamnă că toate, toate, toți cetățenii țărilor terțe, datele lor uh, private sunt incluse într-o nouă bază de date enormă și asta sub titlul de interoperabilitate. Însă ni se pare, domnul președinte, întrerupe, în sfârșit, există asemenea consecințe politice Eh, da, îmi pare rău că nu este vina noastră că suntem puțin în întârziere. Există asemenea consecințe politice, dar ele sunt eh, etichetate probleme tehnice necontroversate și ni se pare că dezbaterea nu a fost suficientă în acest sens. Autoritatea Europeană de Supraveghere a Protecției Datelor, EFRA, articolul 29 eh, și multe alte comisii au uh, emis rezerve față de aceste inițiative. Asta se vede și în amendamentele noastre și aștept cu nerăbdare să avem un, în continuare un dialog constructiv pe acest dosar și dacă îmi permiteți o notă personală în final, uh, există o serie de dezbateri pe aceste dosare privind securitatea și mă întreb până la urmă care este securitatea, care este arhitectura uh, pe care ne dorim. Uneori mi se pare că suntem ca o pasăre într-o colivie. Pasăre în siguranță, dar nu poate să zboare, nu poate să plece, uh, este foarte uh, atent supravegheată de, uh, de pisică, arunci o pătură pe colivie și pasărea crede că e noapte. Ce fel de libertate e asta? Ce fel de arhitectură ne dorim în securitate? Da. Ce să facem cu această pasăre, spune domnul președinte. Cred că trebuie să o oprim, să nu mai ciripească, pentru că ne apropiem de 4 și 45, dragi colegi. Și vă rog frumos, <laughs> mai succint, Sofie Inveld, în primul rând. Da, o să fiu succinte. În primul rând, mă întreb dacă comisia, cineva de la vreo direcțiune, directora general, au discutat chestiunea interoperabilității cu o companie numită Balantir. Și dacă nu, cumva a discutat aceste planuri și cu alte companii private și dacă da, vă rog să ne răspundeți în scris la această interpelare. Da, bun. Spune președintele. Da, încă două întrebări. Numărul 2. Sunteți de acord că dacă un astfel de sistem se creează, se pune în, în, la punct, asta nu poate să fie făcut decât de către o companie sau de companii care sunt cu siguranță bazate într-o jurisdicție europeană, chiar UE, și nu în vreo țară care ar putea cumva să nu respecte regulile noastre din virtutea jurisdicției respective și ce să facem asta. Și în sfârșit, ultima remarcă este foarte uh, Uh, comic că vrem să interconectăm toate datele, să dăm acces și, pe de o parte, este pozitiv pentru că dorim, bineînțeles, ca poliția să fie mai eficientă, etc., etc. Însă, data protecției, protecția datelor și aceste lucruri sunt pre, prerogative naționale. Se știe treaba asta. Și tot discutăm implementarea privind directivei uh, poliției, care este și ea pertinentă. Și întreb statele membre, dacă sunt gata să accepte aceste modificări legislative, 10 la număr, și dacă cu asta se vine, de ce nu, dorește, nu se dorește în aceeași măsură să se implementeze și faimoasa directivă privind poliția, care n-a fost niciodată, de fapt, implementată, și până la urmă asta ar însemna, nu-i așa, un același nivel de protecție uh, pentru toată lumea în europeană. În sfârșit, ultima vorbitoare. Doamna Holmaier, mulțumesc, domnule președinte. Eu am atitudine pozitivă vis-a-vis -vis de această propunere a Comisiei Europene. Dacă tot avem baze de date, atunci ar fi bine ca acestea să fie interconectate, astfel încât autoritățile uh, Uh, de aplicare a legii și autoritățile polițienești să poată uh, garanta securitatea cetățenilor europeni. Și tocmai de, de aceea, iată, am întrebarea inversă pentru domnul comisar. Mi-aș dori ca arhitectura de care vorbea doamna Sipel să fie îmbunătățită, îmbunătățită astfel încât uh, datele disponibile să fie mai eficient folosite. Asta a cerut întotdeauna Parlamentul European. E important ca datele care ne stau la dispoziție să poată fi folosite, într-adevăr, pentru securitatea cetățenii europeni, europeni și, de asemenea, datele acestea trebuie să fie puse la o lată în așa fel încât ele să garanteze o securitate sporită pentru aceiași cetățeni europeni. Și tocmai de aceea am o întrebare concretă calendarul pentru interoperabilitate. Vreau să vă întreb dacă există un calendar uh, concret uh, în mintea Comisiei Europene până când și cum pot fi întreprinși pașii uh, propuși și în ce măsură Parlamentul European vă poate sprijini în această ambiție a dumneavoastră de îmbunătățire a acestei arhitecturi care să garanteze ca protecția datelor să fie uh, garantată, dar și securitatea cetățenilor europeni să fie garantată. Și acum domnul președinte cere interpreților să interpreteze ultima uh, sa propoziție. Interpreții refuză și uh, va atrag atenția asupra faptului că